eficiența fondurilor disponibile în cadrul sistemului de ajutor pentru refugiații siriene, programului alimentar mondial și începe domnul de la Vedova din partea Consiliului. de... Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Uniunea Europeană este cel mai mare uh, donator mondial de asistență alimentară. Reprezentăm o mare parte a acestui ajutor, am donat un miliard și jumătate de euro pentru ajutor alimentar de când a început criza din Siria în 2011. La asta se adaugă 666 de milioane de euro ca ajutor umanitar de la bugetul Uniunii Europene și uh, furnizate de Comisie, după cum știți foarte bine. Consiliul abia a aprobat uh, bugetul rectificativ uh, pe 2014, care alocă încă 150 de milioane pentru ajutorul umanitar de anul acesta. O bună parte din această sumă este utilizată pentru a asigura răspunsul Uniunii Europene la criza din Siria. Așa se vede foarte clar angajamentul nostru. Suntem gata să furnizăm ajutor umanitar celor care au nevoie de el și mai ales persoanele afectate de, persoanelor afectate de criza din Siria. Ieri, Consiliul a adoptat concluzii privind situația din această țară și ne-am exprimat preocuparea profundă față de lipsa dramatică de finanțare, deși ONU a făcut apeluri pentru 2014 care antrenau suspendarea temporară a asistenței pentru refugiații sirieni. Programul um, alimentar, mondial al ONU, din programul alimentar mondial al ONU. S-a cerut comisiei să consolideze finanțările, tocmai uh, având în vedere iarna care se uh, apropia și uh, necesitățile din 2015. Dar nu suntem doar uh, orientați spre ceilalți, suntem, uh, sunt state membre care au reacționat uh, aproape imediat și uh, am avut uh, reacții, de exemplu, din Olanda, Germania, uh, Belgia, Irlanda, care au avut împreună o contribuție de peste 14 milioane de dolari. Ajutorul Comisiei, uh, bazat pe bugetul Uniunii Europene, a um, dus ca reacția colectivă a Uniunii Europene să depășească 20 de milioane de dolari după acest apel de urgență al PAM. Și uh, se pare că am reușit să acoperim fondurile uh, care lipseau din PAM și deci refugiații au putut să beneficieze de ajutor. Este deplorabil că într-o criză atât de mare nu s-au găsit suficiente resurse ca să se răspundă la nevoile refugiaților interni. Foarte mulți dintre ei au abandonat, uh, au părăsit uh, Siria Uh, doar cu lucrurile de pe ei. Dar, în orice caz, putem să încercăm să nu le sporim suferința. O reducere a asistenței umanitare este inacceptabilă pentru statele membre. Am fost foarte atenți la coordonarea dintre statele membre și Comisie pentru a ă, reacționa la această criză fără precedent. Ne străduim să nu existe eforturi ă, duble în reacția noastră colectivă și încercăm de asemenea să acoperim problemele de finanțare în măsura posibilului. Și în acest context aș dori să mai spun că statele membre ale Uniunii Europene sunt primul donator al PAM și ca urmare a apelului de urgență am pus la dispoziție peste 65 de milioane de euro pentru exercițiul 2014, doar pentru acțiunea PM în criza siriană. Domnule președinte, domnilor și domnilor, credem că programul alimentar mondial este unul din partenerii noștri cei mai importanți pentru oferirea de ajutor umanitar. Uniunea Europeană și statele membre, pe baze bilaterale, au o tradiție lungă de colaborare și vom avea grijă ca măsurile să fie luate în ceea ce privește finanțarea și programarea, măsurile necesare. Trebuie să garantăm că astfel de crize nu se mai reproduc și deci trebuie să încercăm să oferim în primul rând un ajutor victimelor nevinovate uh, ale acestui război teribil din Siria. Mulțumesc, domnule ministru de la, Vido, de la Vedova, mulțumesc și pentru că ați ținut cont de faptul că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Acum are cuvântul domnul comisar Stilianides. Very much, Mr. Chair. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi membrii Parlamentului, dragi uh, colegi, mă bucur și că am această ocazie de a aborda subiectul de față, foarte important. Este foarte clar că criza siriană este una fără precedent, atât uh, în ce privește consecințele sale umanitare, cât și în ceea ce privește consecințele de ordin financiar. O reacție imediată a donatorilor internaționale este o condiție sine qua non pentru ca situația să nu se uh, înrăutățească în continuare. O reacție responsabilă la criză nu poate însă să fie făcută din bugetele ordinare, normale. Trebuie să lucrăm împreună pentru ca reacția europeană să fie una uh, colectivă, uh, comună, uh, este răspunderea noastră comună de a găsi mijloace pentru a atinge aceste uh, rezultate. Iar uh, decizia reducerii programului mondial uh, alimentar este uh, faptul este o consecință ne uh, neliniștitoare a ceea ce se întâmplă în vremuri de criză. Uh, este foarte clar că avem nevoie de un răspuns european la criză și avem și o reacție față de programul alimentar mondial, cerându-i să își reia imediat programul de ajutorare a refugiaților sirieni. Vreau să spun că sunt foarte recunoscător față de sprijinul Parlamentului European în cadrul acestei crize. Uniunea Europeană s-a găsit în fruntea celor care, pe plan internațional, au încercat să dea un răspuns crizei, cheltuind mai bine de 3 miliarde de euro, dintre care 681 de milioane provin din banii de la Comisie pe ajutor umanitar și 120 de milioane euro oferite uh, operațiunilor Programului Mondial, Mondial Alimentar Mondial din Siria, care este al doilea partener umanitar al uh, Europei după altul comisariat al, pentru refugiați. Noi suntem pe deplin angajați în acest parteneriat cu PAM și Tocmai din fricina urgenței am mai alocat în plus încă 1,5 milioane acestui program pentru a ajuta refugiații sirieni cu aceste sume adunate, finanțarea noastră pe 2014 se ridică la 80 de milioane de euro, pe lângă cei 61 de milioane care au fost dați, alocați uh, anul trecut în decembrie. Vom continua eforturile noastre pentru a mobiliza și alte resurse suplimentare. Nu este coincidență faptul că acum câteva zile atât PAM cât și Valeriamos și-au exprimat uh, aprecierea generozității pe care, de care dă dovadă Uniunea Europeană în cadrul crizei refugiaților sirieni. Este foarte clar că Programul Alimentar Mondial are cea mai mare nevoie de bani se estimează că aceste nevoi se ridică la 1,8 uh, miliarde de uh, dolari americani pe următorii doi ani, sume care depășesc banii acordați și uh, programului Naționalilor Unite pentru refugiați. Astfel, pentru aceste două programe remarcăm că finanțarea este absolut uh, uh, esențială. Uniunea Europeană încă o dată se găsește într-o situație de a ajuta parteneri internaționali care au mare nevoie, mare nevoie de bani. Iar în rândul comunității donatorilor uh, trebuie să existe o atitudine mai responsabilă. Dar, bineînțeles, criza siriană este foarte gravă, dar nu este singura criză care trebuie rezolvată. Irak uh, Africa Centrală, Sudanul de Sud. Toate aceste crive, crize au uh, grevat puternic bugetele umanitare internaționale. Acești bani nu sunt suficienți. E nevoie de operațiuni mai eficiente și mai uh, bine țintite din partea partenerilor umanitari și asta trebuie să fie și pentru PAM valabil. Uh, la sfârșitul acestui an vom atinge 160 de milioane de euro pentru refugiații sirieni, care este o sumă inferioară celor 350 de milioane, o sumă excepțională pe care noi am reușit să îi uh, mobilizăm în 2012, iar anul viitor planul inițial umanitar uh, nu va atinge decât 100 de milioane însă alți bani vor uh, apărea uh, mai încolo. Voi folosi uh, tot ce pot, tot ce-mi stă în putință ca și pârghii pentru a aduce mai mulți bani, dar banii de fapt nu sunt suficienți în sine. Avem nevoie de acțiuni puternice, colective și pe anul viitor ne așteptăm ca nevoile să ridice la 7,2 miliarde dolari americani numai pentru criza siriană. Este o creștere foarte mare în comparație cu cifra record de 6 miliarde la care s-a ajuns anul acesta. Criza siriană va continua să fie o prioritate de vârf uh, din punct de vedere umanitar în anii viitori și toată regiunea suferă consecințele acesteia. Trebuie să găsim soluții pentru a crește finanțarea, dar să fie și soluții durabile, în caz contrar nu vor fi decât soluții uh, temporare. Ne trebuie o abordare pe termen lung și trebuie să continuăm să ne onorăm angajamentele. Nu e vorba numai de o datorie morală, etică, e vorba până la urmă de o chestiune de viață și de moarte pentru milioane de refugiați sirieni. Așa cum știți, acum câteva zile m-am întors dintr-o misiune comună împreună cu Federica Mogherini, vicepreședinta Comisiei și cu uh, Johannes Hahn din Turcia am fost. Am vizitat acolo și tabere de refugiați de-a lungul graniței cu Siria. Situația la fața locului este cât se poate de copleșitoare. Reducerile programului alimentar vor fi resimțite imediat. Este vorba de răspunderea noastră comună ca să oprim acest uh, tăvălug. Trebuie să lucrăm împreună pentru a vota, evita aceste situații. Până la urmă, însă, în contextul crizei siriane, siriene este nevoie mai mult decât oricât de o criză de o uh, soluție politică și să știți că uh, noi avem sprijin uh, din partea Consiliului, pentru că Consiliul ieri, în concluziile sale, a spus asta cât se poate de clar. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar Stilianides, dragi colegi. Acum trecem la dezbatere. Din păcate, nu avem mult timp la dispoziție, chiar mai puțin decât înainte și contez pe dumneavoastră să știți că o să fiu strict. Domnul Știr, un minut și jumătate. Hvala, gospodine presenice, ove četiri godine... Mulțumesc, domnule președinte. În ultimii patru ani, de la începutul, de la începutul conflictului armat din Siria, S-a spus de mai multe ori în Parlamentul European că este cea mai mare criză umanitară din lume. Uh, 40 de, 14 uh, milioane de oameni în Siria au nevoie de ajutor, dintre care 5 milioane sunt copii. Un număr foarte mare de persoane folosește programul alimentar mondial, care a fost oprit acum câteva zile din cauza lipsei de fonduri. Dar uh, uh, încurajator este faptul că s-au strâns fondurile foarte repede pentru a repune în funcțiune programul alimentar mondial și reacția domnului uh, comisar este încurajatoare, fiindcă s-a anunțat ajutor financiar pentru acest program. Este important să se sublinieze faptul că Uniunea Europeană și-a respectat toate obligațiile la timp, fiindcă s-a vorbit despre unele datorii care au afectat acest program, dar Uniunea Europeană a trimis toate fondurile la timp și trebuie să continue acest lucru și pe viitor să ofere asistență umanitară țărilor ca Siria. De asta depind viețile omenești, dar, viețile omenești. dar trebuie să îi facem pe partenerii noștri să-și um, asume o, mare, o mai mare răspundere în ceea ce privește asistența umanitară s-a vorbit, uh, avem nevoie să identificăm cauzele conflictului și să ajungem la o soluție politică, dar până una alta să nu uităm de criza economică și să nu scadă ajutorul umanitar pe care îl trimitem acolo. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Știr. Are cuvântul două minute, domnul Neuser. Domnule președinte, domnule comisar, stimate domnule ministru, toți politicienii vor rapid mult ajutor pentru uh, refugiații din Siria. Cu toate acestea, nu sunt suficienți bani. Acest program alimentar nu își poate îndeplini angajamentele și se face economie la alimente. Patosul politicienilor este uh, clar, vă uh, ne avertizează de sărăcie și de moarte. Așa da un exemplu, guvernul german, partidul meu este parte din acest guvern care spune că este o uh, catastrofă a secolului. Ați auzit bine, e o catastrofă seculară. Plouă, apoi uh, se uh, produce uh, boală și moarte. Uh, nu lipsește nici compasiunea și nici uh, spiritul dramatic din aceste declarații. Dar plățile nu sunt la înălțime. Bugetul pentru ajutor umanitar scade continuu din 2013 bugetul este subfinanțat cronic și intenționat de statele membre. Avem facturi neplătite și uh, nu cred că trebuie să spunem toate aceste lucruri pentru că ne aflăm înaintea Crăciunului. Cred că trebuie să deschidem granițele, să ne deschidem inimile, dar uh, statele membre trebuie să-și deschidă și pungile. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Noizer. Un minut, domnul Karski. Panie przewodniczący, domnule președinte conflictul din siria este unul dintre cele mai sângeroase din ultimele decenii foarte mulți uh, morți, răniți și refugiați. Mii și mii. Orașul Sada, cunoscut și din Biblie, acolo unde s a prima dată limba lui Isus, Isus, e bine, este un oraș în ruine, foarte mulți oameni au fost uciși, foarte mulți oameni au trebuit să fugă. Din toți, toate milioanele de refugiați, șapte milioane sunt refugiați pe plan intern și foarte mulți dintre aceștia sunt copii. Și s-a vorbit despre oprirea programului alimentar mondial pentru uh, refugiații sirieni și de la granița cu Siria. În fine, pentru decembrie banii nu au fost suficienți și s-au strâns cu greu numai din surse publice. Până la urmă, să facem tot ce e posibil pentru ca refugiații să nu mai sufere în lumea noastră. Mulțumesc, domnul Telicca. În primul rând îmi cer scuze că va trebui să plec uh, pentru că avem o reuniune la grup privind un document foarte important pe care poate mâine va trebui să plec imediat după discurs. Uh, și uh, eu am fost unul dintre cei care au inițiat această dezbatere și comisia a avut un răspuns foarte rapid la început, dar sunt în continuare îngrijorat, fiindcă um, cred că sus, suspendarea asistenței alimentare nu numai că este foarte dăunătoare, ci este aproape un act criminal, dat fiind situația în care se găsesc refugiații. Eu mă tem că peste câteva luni mm, și noi vom fi într-o situație similară. Știu că sunteți că cunoașteți foarte bine situația și vă rog cu sprijinul Parlamentului European să fiți dur, poate nu este cuvântul cel mai bun, dar uh, vreau să vă spun că suntem alături de dumneavoastră pentru a, uh, a face cereri dure partenerilor noștri. Nu vorbim doar despre refugiați aici, e vorba despre situația din țările uh, vecinate unde se prebușesc economiile, sistemele sociale, furnizarea de alimente, de apă potabilă. Libia, de pildă, o o țară cu, din, cu o țară de cu populație de 4 milioane și uh, în care un milion sunt refugiați la granița cu Libanul. Deci trebuie să fim foarte atenți la ce se întâmplă în uh, țările învecinate pe viitor. Vă veți bucura de sprijinul dumneavoastră, dar noi avem așteptări foarte ridicate. Vă mulțumesc. Fintank. Mulțumesc. Uh, domnul Telișca are acum cuvântul domnul Hrisorgonos. Έχει αναγκάσει πάνω από τρία Mulțumesc. Războiul din Siria a obligat peste 3 milioane de persoane să se refugieze în alte țări. Foarte multe dintre aceste persoane sunt în țările Uniunii Europene acum, după apelul PAM de la 1 decembrie de acoperirea nevoilor sale, s-au găsit 88 de milioane de euro de dolari, mă scuzați, din care 6 erau de la Uniunea Europeană dar Uniunea Europeană ă, insistă să aplice regulamentul de la Dublin, care pune sub semnul întrebării sănătatea, siguranța și chiar viața acestor persoane. Așa zisul sistem de azil european este un sistem inuman, care îi prinde în capcană pe refugiați în țările de intrare, cum ar fi Grecia și Italia sau alte țări mediteraneene. Sunt state care și-au depășit de mult capacitățile. Recunoașterea calităților uh, acestor, calității acestor persoane de uh, deținători de azil nu le va garanta condiții de viață umane și nici nu va uh, împiedica încălcarea drepturilor omului de bază din cauza fluxului masiv de refugiați în țările mediteranene. Cerem o, împărtă, o împărțire a poverii Statele din centrul și nordul Europei, care sunt adevăratele destinații ale refugiaților, trebuie să dovedească că respectă principiul solidarității. Mulțumesc, domnule Hrisogolos. Urmează acum, pentru un minut, colegul Smith. Domnule președinte, mulțumesc. Domnule comisar, vă mulțumesc că ați acționat rapid având în vedere această criză foarte gravă cu programul alimentar mondial și aș avea câteva întrebări. Credeți că există o problemă structurală în acest program al ONU, în sensul că programul a fost cumva depășit de situație uh, și a trebuit să se oprească sau este o problemă de politică? Având în vedere aceste lucruri, poate ar trebui să ne aplecăm mai îndelung asupra acestei probleme. Apoi, uh, da, ne-ați spus că ați, plec, ați fost într-o vizită cu alți comisari acolo, în Turcia, și ne-ați spus că Trebuie să avem o soluție politică la această situație dramatică. Vreau să vă întreb, așadar, cum vă coordonați la Comisie și cu statele membre, care unele dintre ele sunt prezente militar în regiune cu diverse consecințe, pentru ca să conduceți împreună, împreună cu statele membre, o politică coerentă în domeniul refugiaților. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum urmează colegul Fontulis, un minut. Domnule președinte, stimați colegi, lipsa de finanțare pentru programul mondial de alimente este tragică pentru persoanele vizate, mai ales uh, acum, în perioada iernii. cei care s-au întors din Siria și se îndreaptă în alte, spre alte țări, între Egipt, de pildă. Vorbim despre supraviețuire aici. ONU a subliniat caracterul de urgență și cere tuturor să facă mai multe eforturi, dar cine este răspunzător de războiul din Siria? Până la urmă, comunitatea internațională, prin omisiunile sale, se face vinovată în parte de uh, ceea ce se întâmplă în uh, această parte a lumii. Iată de ce refugiații sunt nevoiți acum să-și părăsească țările. Și bineînțeles că se vor duce în uh, alte țări din jurul Mediterane, Mării Mediterane și vor ajunge până la urmă în Grecia, pentru că e cel mai aproape, sigur. Mulțumesc, domnul Milan Monare, cuvântul. Președinte, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Vreau să spun că în 9 decembrie aș fi dorit ca papa să... Uh, ca, mă scuzați, programul alimentar mondial să uh, poată să își redemareze lucrările. E păcat că nu s-a găsit încă o soluție, trebuie să se găsească în următoarele uh, zile ca să-i putem ajuta pe milioanele de refugiați și strămutați din Siria, mai ales că se apropie iarna. Domnule președinte, trebuie să ne străduim să găsim o soluție politică bazată pe includere și să ne concentrăm asupra reducerii violențelor. Și sper ca acest program să fie încununat de succes E foarte important să se creeze zone fără ostilități în Siria, zone de securitate locală. Sper să se poată evita conflictul și strămutarea a mii de persoane. De asemenea, am vrea să ne concentrăm aici uh, asupra uh, forțelor moderate din Siria, care sunt tot mai mult atacate de regim și de grupările teroriste din regiune. Vedem ce se întâmplă. Trebuie ca statele din regiune să participe la încheierea acestui conflict. Uniunea Europeană este un actor fundamental, după cum s-a spus, și trebuie de asemenea să uh, contribuie la găsirea unei soluții pacifiste. Mulțumesc, domnule Mian Mon. Are acum cole uh, cuvântul colegul Frunzulică, 1 minut 30. Chairman, Commissioner, Minister, Domnule președinte, domnule comisar, războiul din Siria este una dintre cele mai mari tragedii din uh, acest deceniu și sfârșitul nu este aproape. Violență pe scară largă, mii de persoane ucise, milioane deplasați, distrugeri și așa mai departe. În același timp, agențiile implicate în hrănirea și protecția acestor refugiați sunt subfinanțate acești 1,7 uh, milioane de refugiați din Liban, Turcia și așa mai departe uh, sunt dependenți de programul uh, alimentar mondial și e vorba de urgențe pentru aceste țări. Însă aceste țări noi nu le ajutăm. Țări care și-au deschis cu generozitate granițele, dar pe care noi nu le ajutăm ca să depășească problema. Nu trebuie să ezităm să alocăm bani având în vedere criza umanitară din Siria și din țările vecine. Mobilizarea publică, uh, publică și privată din partea donatorilor au ajutat în găsirea unei soluții, însă ea este o soluție deocamdată temporară și nu permanentă. Uniunea Europeană și statele membre trebuie să-și, răspunde, uh, să-și răspundă angajamentelor, cetățenii ne cer și să nu uităm de cei care sunt în taberele de refugiați, care suferă de, uh, de foame și de frig, sunt dependenți de ajutorul internațional și supraviețuirea lor trebuie să fie o prioritate absolută pentru politicile noastre. Mulțumesc foarte mult, domnule Frunzulică, urmează colegul Prețel. Domnule președinte, domnilor și domnilor, este tragic că programul alimentar mondial a trebuit să-și uh, suspende ajutorul pentru Siria și e clar că Uniunea are uh, responsabilitatea de a face ca acest program să fie reluat. Este important ca și statele membre și Uniunea să mobilizeze noi resurse. Fără uh, influența politică a Uniunii Europene, situația uh, actuală nici nu s-ar fi produs, probabil. Dar, uh, iarăși, încercăm să vindecăm doar un simptom. Nu este vorba aici despre deschiderea uh, pungii, ci despre uh, atacarea cauzelor. Și pentru asta statele arabe trebuie să-și asume răspunderea și ele. Nu numai că aceste state au bani, ci, și au, ci au și o răspundere ideologică și religioasă Problema fundamentală în Siria și în întreaga regiune este uh, islamismul, care nu trebuie doar discutat, ci și combătut. Mulțumesc. Urmează colegul Nart un minut. Gracias, señor presidente. Quiero felicitarle. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă felicit uh, pentru uh, viteza și delicatețea cu care ați cu care ați redeschis acest program alimentar, ce s-a făcut. Vă salut pentru ce ați făcut la Comisie și la Consiliu, dar, dar există o lipsă de respect în angajamentele dumneavoastră din partea guvernelor statelor membre. Nu se poate ca Parlamentul și Comisia să se lupte tot timpul cu Consiliul Uniunii Europene. Vă rog, deci, să încercați să puneți la punct guvernele statelor membre pentru a-și respecta promisiunile. Mulțumesc, doamna Arnotu. Monsieur le Président, mes chers... Președinte, dragi colegi, situația refugiaților care au fugit din cauza războiului din Siria este alarmantă în Turcia, în Iordania sau în Liban. Vreau să vă atrag atenția mai cu seamă asupra situațiilor uh, Uh, refugiaților sirieni creștini uh, din anumite regiuni. Ei vin din Homs și din Ama de la începutul uh, ciocnirilor pentru că se tem de persecuțiile islamiștilor care le-au pârjolit casele și care le-au amenințat cu moartea pe creștini și în ciuda statutului ONU, ei trebuie să semneze o declarație Uh, dar niciunul dintre aceștia nu vrea să facă acest lucru. Având în vedere uh, securizarea provinciei OMS, anumite minorități uh, uh, altele decât cele creștine au anumite avantaje, dar nu creștinii. Este momentul ca această discriminare inadmisibilă față de creștinii sirieni să înceteze și Comisia să ceră acest lucru și la ONU. Mulțumesc foarte mult. Acum urmează colegul Valenciano. Gracias, presidente. Podría parecer que... Mulțumesc, domnule președinte e posibil să avem impresia că totul se prăbușește, mai ales uh, dacă ascultăm declarațiile secretarului general al ONU. Haideți să ne gândim la un oraș european cu 7 milioane de locuitori, să zicem Viena și um, să pornim de la principiul că sunt uh, atâția bărbați, femei și copii care nu au ce mânca și nu au cu ce să se îmbrace. Ar fi o mobilizare fantastică dacă s-ar întâmpla așa ceva, care a fost mobilizarea în cazul acestei crize din Siria. ONU și agențiile sale au spus că nu mai pot să facă mai multe, că aleagă după guverne ca acestea să-și respecte angajamentele și că trebuie să facem mai mult, mult mai mult decât ce facem acum. Știm că statele din regiune trebuie să uh, împartă această povară, povara reprezentată de refugiați, milioane de refugiați din Liban, Iordania, uh, merg în Liban, Iordania, Turcia. Capacitatea de absorpție a acestor țări nu este infinită și nu putem să stăm să ne uităm cu brațele încrucișate se cere statelor dezvoltate să primească 130 de mii uh, de uh, refugiați din Siria. Este o zecime din cât primesc țările din regiune. Noi ce facem în Uniunea Europeană? Situația trebuie rezolvată rapid și eficient, domnule comisar. Noi vă susținem pentru că așteptăm să fiți totdeauna atât de ferm în acțiunile dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă Valenciano. Un minut, doamna Jitnanska. Ďakujem veľmi pekne. Od roku 2000... Mulțumesc. Din 2011, milioane de civili suferă în Siria din cauza conflictului armat. Femei, copii, bătrâni, milioane trebuie să-și părăsească uh, casele și o treime din oameni a trebuit să să fugă în străinătate. Oamenii aceștia și-au pierdut uh, casele, um, sursele de hrană și hainele de pe ei, um, iar uh, acest program uh, joacă un rol cheie în ajutorarea acestor victime. La dar o parte a acestei asistențe a trebuit să fie suspendată din cauza lipsei de fonduri și mulți refugiați sirieni s-au uh, regăsit uh, în condiții de trai mult mai dificile. Pe viitor uh, trebuie să să ne asigurăm că acești oameni uh, vor fi protejați de suferință și de frig și trebuie să nu dăm înapoi. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Toia. Văd că nu e în sală. Domnul Khan. Uh, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc foarte mult. Războiul uh, civil din uh, Siria, în pragul uh, iernii, are într-adevăr mari sau se confruntă cu mari probleme având în vedere și acest, această suspendare a PAM-ului. E bine că acest lucru a fost uh, evitat. Însă nu trebuie ca acești bani puțini să fie folosiți cât mai bine. Deși, bineînțeles că trebuie să finanțăm această urgență umanitară, mai important să este să vedem care sunt consecințele acestei crize. Dacă comunitatea internațională ar fi cooperat mai devreme, și ar fi uh, contracarat mai bine regimul brutal al lui Assad, atunci această criză n-ar fi scăpat de sub control. Și iată, radicalizarea anumitor grupuri din Siria uh, a însemnat și o intrare la putere a acestor uh, grupuri și noi uh, suntem cumva răspunzători. Deci trebuie să facem mai mult și pentru refugiați. Mulțumesc foarte mult. Acum urmează pentru minut și jumătate domnul Lopez. De prea mult timp, Siria trece printr-un război civil cu consecințe tragice. 200.000 de morți, 11.000 de sirieni au nevoie de ajutor umanitar, jumătate dintre ei sunt copii. 3 uh, milioane de persoane strămutate în afara Siriei foarte multe persoane au cerut azil de la statele membre UE și pe deasupra se încarcă sistematic drepturile omului. Există tortură, se folosesc arme chimice, toate aceste lucruri sunt pur și simplu inacceptabile. Și confruntați cu acest lucru, care e probabil cea mai mare tragedie umanitară a lumii, reacția noastră a fost complet inadecvată. Inadecvată. De aceea, astăzi, Parlamentul European ar trebui să transmită patru mesaje foarte clare. În primul rând, e o rușine. E o rușine că Programul Alimentar Mondial al ONU, care are nevoie de 1,7 milioane de euro, a trebuit să fie suspendat și pentru pe o perioadă scurtă săptămâna trecută. Apoi, Assad nu este partenerul nostru, bine, dar trebuie să recunoaștem că este și el un actor dacă vrem să găsim o soluție politică pentru această regiune. În al treilea rând, un mesaj foarte important, iarăși trebuie să susținem inițiativele trimișilor speciale ai ONU din regiune și, în al patrulea rând, la fel de relevant, trebuie să recunoaștem munca făcută de uh, ONU până acum. Mulțumesc, domnule Lopez. Aș se încheie lista vorbitorilor. Trecem la procedura Catch the Eye. Domnul Caputo are cuvântul. Grazie, președinte. Programul alimentar... Mulțumesc, domnule președinte. Programul alimentar mondial a hrănit milioane de refugiați în Siria, refugiați care fug din calea războiului. Iată că a venit iarna, iar uh, acești oameni uh, trăiesc în corturi improvizate. Iordania, Libanul, Irakul și Egiptul sunt țările care au, uh, care suferă de urma numărului mare de refugiați prezenți pe teritoriul lor, suferă la nivel bugetar și nu numai. Trebuie să relansăm uh, fondul inițial al ONU și să analizăm situația din țările învecinate Siriei. Mulțumim președinției italiene pentru că um, caută o soluție. Siria este o problemă și toată uh, comunitatea internațională trebuie să se mobilizeze. Mulțumesc. Domnul Keller are cuvântul. Doamna Keller are cuvântul. Mulțumesc. Oameni mor de foame chiar acum, iar uh, statele membre inclusiv membre UE, nu își respectă promisiunile financiare nici după ultimul apel al uh, Programului Alimentar Mondial. Unii nu au nimic de mâncare, alții au mult prea puțin. E vorba de refugiați, e vorba de persoane strămutate și conflictul din Siria nu a izbucnit ieri prin surprindere și nici iarna nu ne-a luat prin surprindere, nici de data aceasta. E important să se găsească o soluție politică la acest conflict, trebuie să negociem acum. Statele vecine ale Siriei iau măsuri dramatice de aceea trebuie să acționăm acum, nu mai putem să amânăm pe mâine. Cei eh, care mor astăzi de foame, care sunt în lagărele de refugiați, au nevoie de noi și nu mai pot aștepta până vom găsi noi o soluție politică. Trebuie să nu lăsăm aceste state vecine singure și să primim și noi refugiați. Mulțumesc, mulțumesc și pentru că ați respectat timpul. Aceștia au fost eh, singurii doi colegi înscriși la Catch the Eye, iar acum în numele comisiei are cuvântul domnul Stilianides. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. În primul rând, vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră, pentru observații, pentru aprecieri, pentru cuvintele amabile pe care mi le-ați adresat. Resimt efectiv sprijinul dumneavoastră și îl apreciez foarte mult pentru că sarcina care îmi revine nu este una deloc ușoară, situația fiind cât se poate de complicată. Aș trage trei concluzii în urma discuției de astăzi, dacă îmi permiteți. În primul rând, repet ce am mai spus, criza despre care vorbim acum este una fără precedent. Atât în ce privește consecințele sale umanitare pentru milioane de persoane, dar și pentru consecințele sale financiare. Este vorba de o criză cu consecințe enorme pentru noi, pentru Europa. Și un răspuns amplu la această criză nu poate fi bazat sau finanțat de la bugetul obișnuit. Din păcate, acest lucru este cât se poate de clar. Și atunci, așa cum a spus și dumneavoastră, o reacție UE credibilă este absolut necesară. Avem o răspundere colectivă, aceea de a găsi mijloacele pentru a putea face acest lucru și trebuie să ne dăm seama că dacă nu investim suficient bani, suficienți bani în regiune, consecințele vor fi resemțite mult, mult dincolo de granițele acestei regiuni. Și asta este un, loc, un lucru sigur. Apoi, a doua observație. Facem tot ce este posibil în cadrul Comisiei Europene și împreună cu statele noastre pentru a reacționa eficient față de nevoile exprimate. Uniunea Europeană, în ansamblul său, s-a găsit în fruntea uh, Uh, celor de, pe plan internațional care uh, au răspuns la criză și suntem și primul donator internațional. Trebuie să ne menținem această poziție. Apoi, ajutorul umanitar nu poate în sine să reprezinte mare lucru. Avem de-a face cu o criză cu multiple ramificații care necesită o reacție mai amplă, mai complexă și o cooperare cu toți actorii responsabili pe plan internațional. Lucrăm deja împreună cu colegii de la dezvoltare pentru a integra mai bine ajutorul uh, umanitar în cadrul uh, asistenței pentru stabilizare. În acest sens, trebuie să găsim soluții pentru a intensifica și mai bine zis a potența ajutorul financiar deja acordat. Până la urmă, criza siriană necesită, așa cum a spus și dumneavoastră, o soluție de ordin politic. Din păcate, problemele umanitare au nevoie de soluții politice și uh, Asta în fazele cele mai incipiente. Trebuie să lucrăm cu toți actorii implicați pentru a ajunge la acest obiectiv, dar, bineînțeles, este un obiectiv foarte greu de atins. Vreau să vă spun că sprijinul nostru european pentru colegul special, uh, trimisul special de mistura este un sprijin foarte important pentru misiunea sa. Mulțumesc o dată pentru atenție și aștept cu mare nerăbdare să continuăm să cooperăm în uh, acest dosar cât se poate de complicat. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc mult, domnule Stilianides! Acum, în numele Consiliului, îi dau cuvântul domnului Benedetto de la Vedova. Președinte! Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor! Mă bucur foarte mult că a avut loc această dezbatere și mulțumesc uh, domnului comisar pentru, pentru cuvintele sale foarte pertinente. Chiar dacă nu există o lipsă de angajamentului din partea Uniunii Europene în ceea ce privește asistența umanitară, uh, Asistența a fost de peste 2,1 miliarde de euro la nivel total și suntem printre principalii donatori în programul, în programul alimentar mondial. Sperăm uh, ca acesta să ofere asistență în continuare refugia, refugiaților sirieni. Ne-am demonstrat uh, încă o dată angajamentul alături de PAM. Uh, ne vom asigura că finanțarea disponibilă este folosită cât mai eficient e nevoie de planificare și de prioritizare aici, dar sunt convins că împreună vom reuși să obținem aceste rezultate. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Am încheiat această dezbatere.